și cazul lui Amin Mechi Medani. Doamna Sargentini, pentru început. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Noi cerem ca să se acorde atenție Uh, pentru trei uh, militanți, între care domnul Amin Mechi Medani Înainte de vacanță dorim să discutăm și despre cazul unei femei în închisoare, care este în închisoare împreună cu copilul tău și vom face tot ce e posibil pentru ca lucrurile să se îndrepte. Regimul din Sudan nu respectă deloc drepturile omului. Domnul Amin Mechimedania a fost uh, interceptat, interpelat uh, la Khartoum, uh, întorcându-se într-o misiune de militant uh, în regiunile rurale, în condițiile în care semnase un apel, o declarație Sudan Call pentru democrație și era și implicat în alegerile care urmau să aibă loc. Iar opoziția a spus că aceste alegeri din primăvara viitoare nu vor fi deloc libere. Nu putem să avem încredere în acestea. Situația în Sudan este foarte, foarte gravă. Aici tot timpul situația este cât se poate de fragilă. Presiunea continuă să crească din partea guvernului în același timp. Ieri am vorbit despre procesul de la Khartoum, un proces care permite statelor UE să dialogueze cu statele din Uniunea Africană pentru a uh, discuta chestiuni legate de migrație și migrații să nu mai părăsească Africa. Uh, Sudanul a semnat acest document pe care noi l-am uh, scris uh, și uh, arestarea acestor trei militanți pentru drepturile omului reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului. Este cât se poate de scandalos că acest lucru se întâmplă astăzi în Sudan. Trebuie să fim atenți, astfel când acești militanți să nu fie așa de mult puși în pericol pur și simplu pentru că nu mai pot să mai fugă din țară. Mulțumesc! Vă rog să faceți liniște și să vă așezați. Domnul Zeller. Domnule președinte, stimați colegi, în mai anul acesta, opinia publică internațională a fost uh, îngrozită de uh, sentința la moarte a doamnei Ishak, care împotriva voinței sale a fost condamnată la moarte și care a dus la proteste internaționale. Ea, în urma protestelor, a fost eliberată și a putut părăsi Sudanul. Acum avem nevoie de atenție, pentru că domnul Amin Dani, un activist și luptător pentru drepturile omului, se găsește într-o situație similară. El a fost uh, arestat pe 6 decembrie de Serviciile Naționale de Informații și Securitate sudaneze pentru că a semnat un acord. Reprezentanții diverselor grupări din Sudan uh, doresc uh, să să luptă în continuare pentru drepturile omului și pentru respectarea acestora, precum și pentru respectarea unui proces de conciliere și pace în pregătirea alegerilor. Noi solicităm eliberarea cât mai rapidă a domnului Medani, care este deja în vârstă de 76 de ani și care trebuie să uh, ia medicamente în mod constant, lucru care îi este negat de către autoritățile sudaneze. Acest lucru îi pune viața în pericol și solicităm uh, de la cei care sunt la putere în uh, Sudan să inițieze un proces de pace și să țină cont de demnitatea și drepturile omului din țara lor. Mulțumesc, domnul Tanok. Mr. Domnule președinte, Mr. President. Domnule președinte, ECR ul cere autorităților din Sudan să le libereze pe domnul Medani imediat pentru că a fost supus unei arestări arbitrare și uh, este ținut în detenție pentru a stopa activitățile pentru drepturile omului. Există mari preocupări cu privire la siguranța sa. Are 76 de ani, are probleme cu tensiune, are diabet, nu îi se permite să ia medicamentele. Autoritățile din Sudan conduse de Omar al-Bashir, un criminal de război condamnat, se comportă deplorabil. Cerem de aceea eliberarea domnului Medani și cerem autorităților să înceteze orice act de hărțuire și intimidare împotriva apărătorilor drepturilor omului și să respecte declarația ONU-ului privind drepturile omului și toate instrumentele ratificate de Sudan în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Weidenholzer. Mulțumesc, domnule președinte. Deja a treia oară ne preocupăm, uh, într-o perioadă scurtă de timp, de situația din această regiune, de uh, problema drepturilor omului. Și auzim mereu că este vorba de uh, a proteja stabilitatea atunci când este vorba despre nerespectarea drepturilor omului. Cred că această perspectivă este greșită. Stabilitatea există numai dacă statul de drept guvernează și dacă drepturile omului sunt respectate. Sudanul de la începutul lui decembrie uh, a semnat un acord, uh, cosemnatar fiind și uh, dr. Amin Mechi Medani, fost politician de prim rang și activist luptător pentru drepturile omului. Solicităm eliberarea acestuia și uh, facem apel la Sudan pentru a începe un dialog cu uh, forțele constructive din acest stat. Președintele, mulțumesc, domnul Corao. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, s-a vorbit aici despre Sudan Call, un apel pentru finele Partidului Unic în Sudan și strângerea de semnături pentru un guvern de tranziție. Iată, uh, semnarea uh, acestui apel, acest apel a încheiat în momentul în care Eh, serviciile de securitate ale guvernului din Sudan au început să eh, aresteze semnatarii, printre care și Amin Meki Medani, eh, susținător al drepturilor omului, și Farug Abueiza, lider al opoziției persoane arestate doar pentru că au hotărât să se opună unui guvern, adică să aibă o părere diferită. În Sudan, în mod sistematic, există violențe împotriva celor care hotărăsc să uh, se opună în mod uh, pașnic uh, guvernului. Sunt persoane curajoase care trebuie să fie apărate. Rezoluția exact asta vizează, să încercăm să o aprobăm. Mulțumesc, domnul Pet, acum. Domnule președinte, situația din Sudan este în continuare tensionată. Hărțuire, tortură, ucideri ale uh, opoziției, soldați sudanezi uh, pro-guvern care comit o felul de crime abominabile și viol uh, împotriva tinerelor. Sudanul trebuie să respecte regulile internaționale, normele internaționale, mai cu seamă uh, declarația din 1998 a ONU și instrumentul de drepturile omului ratificat de Sudan. Arestarea recentă a domnului Medani este un alt exemplu care arată ce se întâmplă în această țară. El trebuie să fie eliberat imediat. Uh, Tribunalul Penal Internațional, prin procurorul său, a prezentat acum mulți ani dovezi cum că al-Bashir este un criminal de război, însă el este liber și crimele sale continuă. Uniunea Europeană și înaltul reprezentant trebuie să continue presiuni pentru a se pune capăt acestor hărțuiri uh, împotriva celor care promovează drepturile omului și democrația în această țară. Mulțumesc, urmează doamna Vergia. Merci, monsieur le président Mulțumesc, domnule președinte. Mă număr printre cei care ieri au denunțat procesul de la Khartoum, care legitimizează dictaturile din uh, cornul Africii, valabil și pentru uh, Sudan unde președintele uh, domnește din 89. Însă, uh, iată că opoziția în sfârșit se reunește și de aceea autoritățile din Sudan intervin așa de dur. Uh, acordul de la Addis Abeba a fost încălcat, s-au reluat represiunile și Farah Ibrahim și Amin Medani sunt simboluri ale acestor lupte pentru că au semnat apelul pentru Sudan. Lipsările comunității internaționale față de această situație neașteptate sunt de nescuzat, inclusiv Consiliul ONU, care nu poate să uh, condamne uh, aceste abuzuri. Dincolo de solicitarea de a elibera toți prizonierii politici, trebuie să susținem opoziția din Sudan în solicitarea sa de implementarea unui proces de dialog care să permite populației din Sudan să trăiască în pace. Mulțumim, domnul Gambus, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să folosesc acest timp. Uh, niciodată n-am avut senzația de a fi într-o piață, așa cum o am acum. Nu o să-mi folosesc timpul reluând faptele, pentru că au fost deja prezentate. Domnul uh, Amin Mechi Medani pare să fie un om foarte periculos, 76 de ani ca vârstă, probleme medicale, uh, însă a fost deținut împotrivă cu alte persoane pentru că a dorit un, un viitor mai bun pentru poporul său. În, a cerut un astfel de viitor în mod pașnic, bazându-se pe valorile democrației și pe valorile cetățenești care sunt valori cu care noi în Uniunea Europeană suntem de acord. Pare să fie foarte periculos să te angajezi să lupteți pentru a ajunge la un fine al conflictului din Sudan și pentru a sprijini reformele instituționale și economice necesare. Sudanul trece printr-o perioadă critică, unde dialogul politic este foarte fragil și doctorul Medani este mai necesar ca niciodată. În încheiere, Uniunea Europeană trebuie să uh, ceară guvernului din Sudan să garanteze uh, respectarea dreptului la exprimare, la asociere, precum și eliberarea imediată a lui Amin Mechi Medani și a celorlalți activiști. Mulțumesc, doamna Chienge. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vântul războiului nu a încetat în Sudan. În prezent, sunt documentate încălcări ale drepturilor omului în întreaga țară de către diferite organizații pentru drepturile omului. Masacrul din regiunea Darfur, bombardarea împotriva populației din sud Kotfan și incursiunile împotriva civililor pe Nilul Albastru, toate sunt evenimente care ne arată că avem de-a face cu o încărcare a drepturilor omului. În plus, există abuzuri împotriva dizidenților um, și a celor care denunță acestor încălcări. Amin Mechimedani este o astfel de voce. A fost arestat cu câteva zile în urmă, la 76 de ani. Este în închisoare în mod arbitrar um, și cu această rezoluție, domnule președinte, cerem cu fermitate să se inițieze un dialog pașnic și inclusiv pentru a uh, dirija țara către o democrație și un stat de drept. Dacă nu există un proces de pace serios în Sudan, întreaga zonă a Cordului Africii uh, nu va cunoaște stabilitatea și consecințele vor fi foarte mari și uh, asupra fluxurilor migratorii. Eliberarea lui Amin Mekimedani este un prim pas către pace. Vi s-a încheiat timpul, spune domnul președinte, domnul Tonașesc, chiar cuvântul. Politice sociale politice sudania. Mulțumesc, domnule președinte. Situația politică și socială din Sudan a devenit tot mai puțin stabilă. Țara a ajuns la un punct de cotitură în istoria sa. Autoritățile publice aplică metode și tehnici polițienești represive pentru a limita libertatea de expresie. Ei vor să uh, îngrădească de asemenea discuțiile libere la nivel politic. Aceasta este o metodă ilegală de a acționa împotriva standardelor politice. Și uh, ca membru al Comisiei Libe aș dori să atrag atenția tuturor asupra arestării domnului dr. Amin Mechimedani, uh, care a dorit să protejeze drepturile fundamentale ale populației sudaneze. Uniunea Europeană trebuie să reacționeze la arestarea acestuia cu strictețe. Trebuie să acordăm de asemenea atenție persecuțiilor religioase din acest stat. Libertatea religioasă trebuie să fie asigurată. Nu se poate să reprezinte o bază de persecuție. Trebuie să transmitem așadar un semnal cât se poate de clar și nu trebuie să tolerăm niciun fel de discriminare deschisă. Mulțumesc! Silențiu! Vă rog să faceți liniște. Aveți, vă rog, amabilitatea de a păstra liniștea. Domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte. Se pot spune multe lucruri cu privire la Sudan și toate sunt foarte dureroase. Am putea vorbi despre situația umanitară din Darfur, o criză care e departe de a fi rezolvată, sau despre faptul că TPI uh, a, suspectat, a suspendat procedurile pentru crimele de război din regiune și deci împotriva președintelui al-Bashir constatând lipsa de inițiativă a Națiunilor Unite în acest sens și, prin urmare, uh, irosirea de resurse, păstrând acest proces deschis. Aș vrea să folosesc minutul acesta pentru a face un apel pentru domnul Medani, un apărător al drepturilor omului, un activist, o persoană curajoasă, dar în vârstă și bolnavă, care a fost uh, arestată fără nicio problemă pentru că a participat la o manifestare pașnică Vreau să fac un apel pentru toți cei care au fost aruncați în închisoare din același motiv, pentru reprezentanții opoziției, jurnaliști și toți cei care au plătit um, din greu dorința de democrație și libertate, chiar înaintea unor noi alegeri. Um, eliberați-l și spun asta autorităților din Sudan și a tuturor, liberați acești oameni, fiindcă dacă îți arestezi proprii fii, nu faci decât să îți arestezi și să-ți ucizi viitorul. Mulțumesc! Domnul Șoprad acum. Domnule președinte, dragi colegi, pe 6 decembrie Domnul Medani, avocat militant pentru drepturile omului, a fost arestat de către serviciile de securitate din Sudan. Asta arată încă o dată că această țară, care trece printr-un război civil sângeros, reprimă libertatea, libertatea de expresie, în cazul lui Medani sau în, caz, în caz, alte cazuri libertatea religioasă, pentru că știți, dragi colegi, creștinii sunt foarte persecutați în această țară și ne amintim ce s-a întâmplat cu Meria, acea creștină condamnată la moarte pentru apostazie de către un tribunal de la Khartoum. Rezoluția de față însă nu este acceptabilă în forma sa actuală. Este o dorință de amestec în treburile interne și o dovadă a aroganței occidentale. Dacă ă, putem să condamnăm, nu putem noi să dictăm popoarelor ce regim politic își aleg. Astfel, ă, poziția noastră va fi una de a ne abține pentru că ca să votăm pentru înseamnă că uh, acceptăm această uh, ingerință. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Heringer panie przewodniczący! po raz kolejny na forum parlamentu europejskiego. odată în plus revenim asupra acestui subiect la parlamentul european este vorba despre persecutarea drepturilor uh, activiștilor care protejează drepturile omului în sudan. pe 6 decembrie uh, activistul de 76 de ani Amin Mekhi Medani a fost arestat. Acesta a fost răspunsul la faptul că a semnat uh, apelul din Sudan în numele unor organizații ale societății civile pentru a stabili uh, și a instaura uh, statul de drept și democrația în țară și pentru a pune capăt conflictelor armate din diferite zone ale Sudanului. Și pentru că s-a implicat în reformele sociale și economice. Noi condamnăm uh, reținerea sa ilegală și detenția sa și mai ales faptul că este uh, privat de uh, medicația care, uh, pe care trebuie să o ia. Uh, în, ce, în lumina celor care se întâmplă în Sudan, ne așteptăm uh, ca guvernul să îndeplinească criteriile declarației ONU cu privire la drepturile omului și uh, libertatea uh, de expresie, precum și libertatea religioasă. Mulțumesc! Mulțumesc! Ja, danke schön, Herr Präsident. Domnul Maier. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am auzit astăzi deja, domnul dr. Medani a fost uh, arestat de către autoritățile sudaneze la începutul lunii decembrie. Motivul nu a fost clarificat într totul, după câte știu, probabil pentru că a semnat apelul din Sudan, o inițiativă care, contribuie la, care trebuie să contribuie la soluționarea conflictelor crâncene din diferitele regiuni ale Sudanului și să ducă la instaurarea unui proces de pace. Uh, acest domn de 76 de ani a fost arestat pentru că se implică pentru mai multă democrație. Noi nu trebuie să ne uităm prea departe înspre Sudan, pentru că pe 14 decembrie în Turcia au fost arestate 31 de persoane. Mulți dintre aceștia erau jurnaliști. Iar această persoană este foarte importantă pentru mine, pentru că și modul în care s-a procedat în Turcia uh, este semnificativ. Contribuabilii europeni uh, cheltuiesc un miliard de euro anual, un miliard de euro anual ca uh, ajutor pentru această țară miliarde de euro din 2007, dar prin aceste plăți nu s-a putut constata o valoare adăugată obținută. Ba chiar din contră, Turcia se pare că se îndepărtează tot mai mult de valorile noastre. Vă mulțumesc! Gracias. Mulțumesc! Acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Ar trebui, însă din păcate nu vom putea face acest lucru pentru că am terminat timpul pe care l aveam la dispoziție. Prin urmare, dăm cuvântul domnului de la Vedova pentru a trage concluziile, dar aș vrea să urez întâi bun venit delegației Parlamentului elvețian, conduse de doamna Cathy Wrigley și la care participă și vicepreședinții Comisiei pentru Afaceri Externe al Consiliului Național și pentru afaceri internaționale. În această dimineață, delegația